also um, votes going on in other committees, so I do need to begin. Um, se pare că se va vota și în altă comisie, așa că colegii mă roagă să votăm cât de repede, ca să poată apoi să plece. Okay, colleagues, take your seats and we'll, we'll begin on the vote. Everyone take your seats. Thank you. There are... Vă rog, um, haideți să începem să nu întârziem pentru că urmează voturi și în alte comisii. Deci, votăm pro propunerea de regulament al Parlamentului și Consiliului în legătură cu reintroducerea temporară a controlelor la frontiere, la frontierele interne. Raportoarea este doamna Tania Fayon. Dorește raportoarea să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doresc să spun doar câteva cuvinte în legătură cu compromisurile și raportul pe care îl votăm în această seară. Știți cu toții cât de important este spațiul Schengen pentru noi în Comisia Libe și știți uh, cât de mult s-a subminat încrederea în sistemul actual din cauza controalelor. În um, textul propus în această seară, eu cer să existe un termen maxim pentru controlele la frontierele interne de maxim un an Asta s-a hotărât și în Consiliu în acest dosar. Spre deosebire de Consiliu, eu propun uh, mai multe condiții procedurale în legătură cu momentul uh, și cauza pentru care astfel de controle pot fi introduse și menținute. Acestea um, consolidează condițiile propuse de comisie și compromisurile reprezintă un punct de vedere ambițios, dar echilibrat și vor fi un mandat ferm pentru negocierile din trilog pentru a se pune capăt um, controlelor la frontierelor interne și să existe reguli clare în legătură cu momentul în care se pot introduce astfel de controle și pentru cât timp. Dragi colegi, vă cer tuturor să sprijiniți toate compromisurile și raportul raportul. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mesajul raportoarei a fost foarte clar în legătură cu compromisurile. Deci, haideți să începem și votăm mai întâi amendamentul de compromis 14. Să deschis votul. Doamnă Holmer, aveți o solicitare de respectare a regulamentului? Trebuie să terminăm mai întâi votul, acest vot și apoi trecem la uh, punctul de ordine. Deci încheiem acest vot mai întâi. Votarea amendamentului de compromis 14. Minus. Because we were in the middle of the vote. Pentru că eram în mijlocul votului. S-a închis votul. Cardul meu nu funcționează. Despre asta era vorba? Nu. Yes, it doesn't work. <laughs> Sorry, Thomas, it doesn't work. Okay, Monica, do you have a point of order? Președintele, doamna Holmeier, aveți o solicitare de respectare a regulamentului? Acum funcționează. Aveați o solicitare care nu era legată de cardul de vot? Nu. Președintele, Uh, domnule președinte. Wo es darum geht, dass es ganz kurzfristige Kontrollen. Da, domnule președinte. Um, în legătură cu controalele pe termen scurt, făcute în cooperare între două state membre. Acest lucru poate fi făcut uh, pe termen scurt, de exemplu, um, pentru a lupta împotriva traficului de droguri de exemplu, la granița dintre Germania și Cehia, autoritățile trebuie să coopereze și acest lucru trebuie să fie posibil. Nu doar uh, mai departe de frontieră, ci și la frontieră, dar doar pe o perioadă foarte scurtă și într-un loc. Um poate uh, colegii mă lasă să ajung până la sfârșitul raționamentului meu. De ce trebuie să votăm separat? Președintele. Uh, colega noastră nu dorește să înceapă dezbaterea, dorește doar un vot separat. Așa este? Bun, atunci uh, ne oprim aici uh, cu dezbaterea, dacă era o dezbatere. Mă uit la doamna raportor să văd dacă este de acord. E acceptabil să se voteze asta separat? E acceptabil. Bun. Deci vom vota asta separat, dacă asta doreați. Când ajungem acolo, la acel amendament. Da, sunteți de acord, dragi colegi? Amendamentul de compromis 25 atunci. Votăm. S-a deschis votul. Prea multe voturi de la PPE. Nu va fi o țară ușoară, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 143. S-a deschis votul. 143, chiar înainte de amendamentul de compromis 24, pe pagina 4 pe lista mea de vot. Doamna Holmer a cerut să se voteze separat acest amendament. Deci s-a deschis votul. Haideți, vă rog, haideți să votăm. Votul e încă deschis. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul de compromis 24 și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 146. S-a deschis votul. 146. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele 21 și 148 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele 150 și 23 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele 26 și 162 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 164. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 165. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 21. Nu. Președintele se corectează. Amendamentul de compromis 20. S-a deschis votul. It's still compromise amendment 20. Da, amendamentul de compromis 20. Nu-i așa, Judith? Și azi e ziua mea, deci te rog, fi drăguță cu mine. Mulțumesc! I didn't want, I just didn't want applause. I just didn't want Nu doream aplauze, doream doar să nu fie rea cu mine în timpul votului. Amendamentul de compromis 21. A, nu, am uitat să închid votul precedent. Se adoptă. Amendamentul de compromis 21. S-a deschis votul. Vote's closed. S-a închis votul. Vă rog, nu faceți asta. Se adoptă. Amendamentul de... Ia uitați ce mi-ați făcut. Bun, amendamentul de compromis 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 185. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele identice 40 și 205 s-a deschis votul. 40 și 205. Nu, îmi cer scuze. Se adoptă oricum. S-a închis votul. Se adoptă. Bun. Trecem la referiri 43. S-a deschis votul. Referiri 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Considerentele. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6, nu, 66 devenit caduc. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 70. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 76. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 77. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 78. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 91. S-a deschis votul. Nu, amendamentul 91. Nu știu dumneavoastră, dar eu sunt obosit, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 103 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 12 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și acum votăm textul astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 30 de voturi pentru, 13 împotrivă și 12 abțineri. Și acum votăm decizia de a intra în negocieri. Da? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 30 de voturi pentru, 24 împotrivă și nici o abținere. Era nevoie de majoritate de 31 de voturi, de aceea va fi nevoie de vot în plenară. Mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdare și am încheiat voturile. Mai avem un punct pe ordinea de zi pentru cei care rămân. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Thank you, Thomas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so um, colleagues, uh, we're going to move straight to the. Dragi colegi, trecem direct la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de crearea codului comunitar de vize. Dragi colegi, vă rog să folosiți sala în liniște. Raportorul e prezent, deci putem începe. Vă mulțumesc. Deci, vom avea o prezentare a raportorului Juan Fernando López Aguilar a propunerii sale privind codul comunitar de viză, care stipulează procedurile și condițiile pentru emiterea de vize pentru șederi scurte și tranzit în aeroporturi. Dau cuvântul mai întâi raportorului și apoi raportorilor din umbră și altor membri care doresc uh, să participe la dezbatere. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru participare în această luni seara și mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră care sunt prezenți. Juan Fernando, îmi cer scuze pentru zgomot. Te rog um, să-și prezinți acum proiectul de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, la mulți ani! Și nu mai bine. Uh, păstrez căștile pe urechi, tocmai ca să nu mai deranjeze zgomotul din sală dar voi încerca să prezint lucrurile pe scurt, chiar dacă sunt destul de complicate. Este datoria mea să vă prezint proiectul de raport privind codul comunitar de vize o primă iniția, a avut, Comisia a avut uh, o primă inițiativă în acest mandat al Parlamentului European, inițiativă din 2014. Comisia a hotărât să retragă prima, prima propunere și a făcut o a doua propunere, a doua inițiativă acum și la ea se referă acest proiect de raport, care este rezultatul unui proces de pregătire um, amănunțit și participarea raportorilor din umbră și altor membri după prezentarea raportului în uh, uh, în, în Comisia Libe și bazându-se și pe um, și pe audierea uh, de pe 12 iulie cu mulți uh, actori și după multe întâlniri cu, cu actorii interesați, cu reprezentanții statelor membre, cu serviciile comisiei, cu ONG-uri um, care ne-au prezentat diverse preocupări în legătură cu codul actual al vizelor. Punctul de plecare este, bineînțeles, voința de compromis. Deci, spiritul compromisului ne călăuzește Scopul este să ajungem la o poziție comună de negociere a Parlamentului cu Consiliul. Interesul e mare, atât din partea Comisiei cât și din partea Consiliului, să se avanseze pe această inițiativă. Deci eu cred că Parlamentul European trebuie să coopereze pentru a obține rezultate, pentru a se obține rezultate înainte de sfârșitul acestui mandat să se realizeze acest obiectiv pentru a atinge obiectivul, trebuie să ne să, să cooperăm cât mai bine și obiectivul este ca un prim, un prim trilog să aibă loc înainte de Crăciun. Deci înainte de sfârșitul anului. Aș avea câteva observații pe scurt. În legătură cu propunere, și în legătură cu amendamentele pe care le voi depune la proiectul meu de raport. Mai întâi, este important să subliniem faptul că majoritatea conținutului este tehnic. Foarte complicat. Sunt o serie întreagă de elemente, elemente tehnice care trebuie examinate cu multă atenție. statele membre competente pentru examinarea uh, unui uh, cereri de viză, formularele, documentele care trebuie depuse și subliniez că menținerea unor standarde ridicate pentru uh, a ne proteja securitatea publică și pentru a preveni migrația ilegală uh, ideea este să se faciliteze posibilitatea de a călători în UE pentru, cele, pentru călătorii de bună credință. Acesta este scopul, să avem un cod al vizelor mai european, prestându-ne securitatea, să facilităm intrarea în UE a celor de bună credință. Pentru mine, procedurile din codul vizelor au un rol critic într-un sector economic. De aceea, am primit vizita uh, actorilor interesați din domeniul economic. Sunt importante pentru turism, mai ales anumite regiuni, inclusiv în regiunea mea, regiune turistică. Și posibilitatea de a completa și de a, sem- de a semna cererile electronic. Deci sunt o serie de elemente tehnice, dar să nu uităm că, că ideea este facilitarea procesului propunerea actuală a Comisiei face legătura între politica vizelor pentru a asigura mai bun un mai bun echilibru între, între migrație, securitate, um, situația economică și relațiile externe generale. Deci sunt și o serie de chestiuni de ordin politic importante. Și trebuie să păstrăm echilibru între uh, migrație, securitate și facilitarea vizelor. Deci ca să nu fim copleșiți de considerațiile de securitate. Aceasta este o preocupare a mea. Și nu trebuie să uităm, așa cum a subliniat și supraveghetorul european pentru protecția datelor, că când vorbim despre migrație, securitatea internă și lupta împotriva terorismului, nu trebuie să este important să nu se amestece um, călătorii de bună credință cu migrația sau, sau cu elementele legate de lupta antiteroristă. De aceea este de important acest echilibru între securitate și libertăți și folosirea politicii de vize pentru a ne promova obiectivele politice sunt și considerații economice și de relații externe, dar ele aproape nu sunt prezente în propunere dacă, în comparație cu aspectele de securitate, care au un nivel mult mai mare, uh, un, o, o pondere mult mai mare. De aceea este important să avem o abordare mai echilibrată, aspecte economice legate de călătorii de bună crezință și securitatea. În evaluarea de impact a Comisiei se face referire într-una la riscurile sporite de migrație și de securitate, dar marea majoritate a solicitanților nu prezintă un risc de securitate. Marea lor majoritate nu doresc să imigreze în UE, doresc să intre în UE doar pe, pentru un anumit scop. Deci, Așa cum am spus, nu e prima propunere, e a doua, dar cred că e important, e necesar că la negociere atât Comisia cât și Consiliul să încerce să țină cont de punctul de vedere al Parlamentului European. Vă aduceți aminte că a existat intenția de a face legătură între codul vizelor și să se vorbească despre permisele pentru migranții vulnerabili sau, uh, sau vize umanitare. A fost imposibil, deci uh, am hotărât să retragem uh, orice referire la vizele umanitare și să punem această parte într-un raport de inițiativă care nu a fost votată de majoritatea în Comisia Libe și sper că plenara să confirme acest rezultat care să ne permite să avansăm rapid, concentrându-ne pe conținutul propunerii actuale, de să ne concentrăm doar pe codul vizelor. Pentru mine, chestiunea cea mai sensibilă este noul rol al politicii vizelor ca ă, pârghie pentru readmiteri. Deci includerea de elemente legate de readmiteri în politica de vize a fost propus în diferite documente. Ni s-a spus să ținem cont de chestiuni legate de readmitere, dar e prima dată când acest concept este incorporat la nivel legislativ. Se face legătura dintre vize și o pârghie în relația cu țări terțe pentru readmiterea um, migranților ilegali. Comisia e de acord că codul vizelor nu a fost făcut inițial ca pârghie pentru a face presiune asupra țărilor terțe să readmită cetățeni și ideea era să se standardizeze vizele între statele Uniunii Europene. Dar în noul context politic există foarte multe preocupări și considerații de securitate și Comisia recunoaște de asemenea că este clar că o mai bună cooperare um, pentru readmitere nu trebuie să fie obținută doar prin măsuri legate de politica de vize. Consideră că e nevoie de un mix de politici, de stimulente pozitive și, de, și negative în anumite domenii, dezvoltare, cooperare, comerț, educație, ajutor și așa mai departe. Dar acest mix de politici nu este foarte prezent sau vizibil în propunerea Comisiei actuale și este clar că nu există nici suficiente date în evaluarea de impact. Comisia recunoaște faptul că nu există dovezi în legătură cu modul în care acest, uh, uh, pârg, această pârghie prin vize poate să, ducă, să, să facă țara terță să coopereze mai mult pentru readmiteri. și uh, contribuția Parlamentului la evaluarea de impact a Comisiei spune că obiectivul de a promova interesele UE în domeniul returnării și readmiterii, folosind, folosind vizele ca pârghie cu țările care nu cooperează, nu are specificitatea necesară din ghidul pentru mai bună reglementare. În fine, este paradoxal faptul că Comisia și Consiliul lui au insistat că codul vizelor nu era locul unde să se vorbească despre vizele umanitare și în același timp insistă că trebuie să fie folosit pentru politicile de readmitere. We, through the amending, amending pro- Prin procesul de amendamente uh, vom echilibra textul cu textul uh, Comisiei. Uh, apoi, asigurarea de sănătate Uh, și călătoria în acest scop, nu cred că trebuie să împiedicăm uh, atunci când se cere o, uh, viză de scut sejur. Această, acest tip de asigurare ar putea să fie o povară disproporționată pentru solicitanți. Cred că uh, acești Uh, titular de vize pe termen scurt nu prezintă un pericol. Deci, trebuie să uh, eliminăm acest tip de asigurare. În ceea ce privește procedurile, uh, punctul de obținere a vizei, propunerile trebuie să fie consolidate. Propunerea trebuie să fie consolidată, de pildă. Trebuie să fie posibil să faci o cerere nu numai șase luni, cu șase luni înainte de călătoria intenționată, ci și uh, cu uh, nouă luni, astfel încât uh, să poți uh, să rezervi, de pildă, bilete de avion uh, în condiții de preț mult mai bune. Apoi, sistemul de cascadă, uh, eliberarea de Uh, vize uh, multiple unor uh, călători bona fide. Pentru mine asta este un avantaj și este un avantaj și pentru consulate. Trebuie să avem amendamente pentru a îmbunătăți acest sistem. Am inclus uh, clarificări în ceea ce privește procedurile. Majoritatea consulatelor uh, au bune practici și uh, căi de atac judiciare atunci când astfel de vize sunt respinse în ceea ce privește sistemul de reclamații care ar putea să fie organizat la consulate și ambasade. O să închei spunând că acesta este începutul negocierilor și uh, aștept să lucrăm într-un spirit de colaborare. Bun. Acum, raportorii din umbră, dacă doresc să spună ceva. Bun. Heinz, dorești să spui ceva pe scurt? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru prima prezentare a proiectului. Încă o dată, a spune că facilitarea vizelor uh, cred că ne referim uh, la resortisanți din terțele țări, pentru asta ne pregătim, care vor ajuta și vor îmbogăți uh, relațiile pentru sportivi, pentru oamenii de afaceri, și într-un uh, dosar uh, separat și pe bună dreptate avem uh, vizele umanitare. Domnul Aguilar este raportor și eu sunt raportor din umbră. Am găsit un compromis, am ajuns la un compromis și am încheiat, am finalizat această temă. Acum, din nou, la acest raport vedem încercări cât se poate declare ca Uh, viza uh, umanitară să intre pe ușa din spate, un lucru pe care nu-l vom accepta. Vom uh, depune amendamente pentru a respinge acest lucru. Legarea politicii de vize cu repatrierea. Cred că acest lucru este legitim și cred că se integrează în domeniul de aplicare, pentru că facilitarea de vize pentru resortițanții unor terțe țări este un act de bunăvoință și ne așteptăm ca terțele țări să acționeze la fel cu bună credință, uh, cooperând la primirea uh, înapoi a resortisanților uh, lor. Un lucru însă mă surprinde. Dacă ar trebui să eliminăm acest lucru, atunci cetățenii europeni vor plăti pentru cei care vin în Europa și se îmbolnăvesc. Cred că Mm, e o prostie, nu trebuie să acceptăm acest lucru. Trebuie să privim lucrurile foarte serios. În ceea ce privește am spus uh, lucrurile cele mai importante, din păcate trebuie să mă duc la uh, ședința Comisiei uh, FAM pentru vot sigur că vom ajunge la niște compromisuri și să nu uităm că vom fi trași la răspundere de cetățenii europeni. Nu trebuie să uh, îi uh, încurajăm pe oameni să viseze lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Cam atât și vom supune la vot. Mulțumesc! Helga, vrei să spui ceva? Ești raportor din umbră pentru ECR. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Dragi colegi, am citit cu atenție acest raport. Am spus-o și în trecut și o să o spun și acum. Există o legătură între vize și uh, acordurile de uh, readmisie. Este o legătură logică. Dacă o țară nu cooperează, nu își reprimește uh, resortisanții care sunt ilegal în Europa, de ce să facilităm uh, primirea unui număr mai mare de uh, vize? Acest dosar este esențial pentru sectorul turismului și pentru călătorii de bună credință. Sunt surprinsă, uimită, că raportorul dorește să înlăture în continuare acest articol uh, când știe cât este important pentru ca și Consiliul să ajungă la un acord în acest sens. Unul dintre motivele uh, invocate pentru eliminarea acestui articol uh, este că nu există un mix bun de politici în codul vizelor. Ei bine, Uh, socialiștii spun că nu există uh, uh, politici în ceea ce privește educarea în domeniul social, dar nu văd legătura. Dacă aici, dacă asta este maniera de a gândi și de a lucra socialiștilor, vă asigur că acest dosar nu va fi uh, aprobat înainte de uh, alegeri. Este o șansă ratată de a da un imbol turismului european și cred că acest lucru este de neiertat. Bodil. Mulțumesc foarte mult. Costul vizelor a fost primul lucru care a venit pe uh, biroul meu spre analiză atunci când m-am prezentat în Parlamentul European în 2014. Știm cu toții că sunt probleme care apar în această privință, putem să fim de acord în ceea ce privește viza pe motive umanitare, chiar dacă în multe rânduri în trecut în Parlament am convenit că aceste vize sunt necesare. Deci e păcat să auzi că această coeziune care exista uh, în trecut cu privire la vizele umanitare a fost uh, diluată uh, în mod semnificativ și codul vizelor pe care l-am discutat atunci ca o manieră de a facilita venirea în Uniunea Europeană a oamenilor din diferite motive nu trebuie să facem lucrurile mai dificile, ci trebuie să facilităm obținerea uh, unor astfel de vize. Acum avem un nou cod al vizelor care uh, ridică obstacole în calea obținerii vizelor. Chiar dacă există unele avantaje și puncte pozitive, sunt dezavantaje mult mai mari de pildă uh, legarea, corelarea cu acordurile de readmisie. Nu cred că în acest uh, cod uh, uh, un, o astfel de corelare își găsește locul. Cred că acest lucru trebuie lăsat în afara codului vizelor. Tot așa, precum am spus că vizele umanitare nu ar trebui să facă parte din codul vizelor, atunci de ce uh, acordul de readmisie trebuie să facă parte din acest cod? S-au spus multe lucruri, aș vrea totuși să fac și eu un comentariu cu privire la aceste vize umanitare. Am uh, votat asupra unui raport din proprie inițiativă privind vizele umanitare. Deci am parcurs deja uh, o parte din drum, avem mult de făcut, însă dacă e vorba de o uh, solicitare voluntară, încă mai avem uh, mult de făcut, chiar și aici în cadrul Parlamentului. În legătură cu ceea ce a spus domnul Aguilar uh, și în ceea ce privește uh, codul vizelor. Marie Cristin pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Unor mă întreb de ce vorbim în acest parlament pentru că am avut uh, privilegiul de a urmări acest uh, dosar de la bun început și am văzut evoluția sa. Reforma codului vizelor a fost uh, realizată pentru a facilita tranzitul turiștilor, asta inițial. Acum se pare că este un instrument de luptă împotriva migrației așa zis ilegale. Eu care am avut privilegiul să fiu cetățean unei țări care oferă o pătrime din vizele de scurt sejur în Uniunea Europeană, mă gândesc de două ori, pentru că suntem mândri că uh, asistăm la un uh, turism dezvoltat și aici discutăm o serie de lucruri care nu au nicio legătură cu politica vizelor. Suntem obsedați de migrația ilegală. Nu e vorba, așa cum spunea uh, domnul Becker, uh, că suntem uh, idealiști care uh, ignoră preocupările cetățenilor europeni, care uh, sunt atașați de o serie de uh, valori și le susțin. Sistemul de vize are dimensiuni care variază foarte mult. În mod normal, noi care uh, suntem membri, uh, suntem cetățenilor uh, țări din Uniunea Europeană, uh, care nu prea ne confruntăm cu solicitarea de vize când uh, mergem în lume, uh, ne uh, lovim de acest lucru atunci când e vorba de resortisanți care vor să vină în statele membre nu trebuie să Uh, condiționăm obținerea de vize de atitudinea uh, guvernelor uh, de origine. Am liberalizat vize, viza cu Emiratele Arabe Unite, de pildă, și nu fac acum referire la actualitate, însă totuși spun că ar trebui să fim mai puțin obsesivi Uh, pe anumite teme și eu sunt împotriva condiționării uh, de acordurile de readmisie pentru că n-au nicio legătură. Nu e vorba decât de atitudinea guvernelor și e vorba de dreptul de a circula pentru cetățenii uh, unui număr de state și nu înțeleg de ce facem o legătură între cele două, pentru că n-au nimic de a face una cu alta. Contrar a ceea ce spune Um, raportorul, vizele umanitare nu sunt uh, o cale uh, legală către Uniunea Europeană. E vorba de uh, faptul că trebuie să primim niște oameni în Uniunea Europeană și să nu le periclităm viața. Despre asta este vorba. Deci amestecăm toate, punem mere cu pere la oaltă. Sunt în mare parte de acord uh, cu uh, propunerea dumneavoastră, domnule raportor, însă o să insist asupra două aspecte care uh, mă contrariază. Sunt împotriva creșterii prețurilor pentru acordarea de viză, pentru că vom face din asta un instrument pentru bogați în detrimentul celor săraci, cu atât mai mult cu cât consulatele vor avea posibilitatea să uh, uh, își plătească politicile de externalizare către uh, întreprinderi uh, private, ceea ce este uh, absurd, mai ales în țările uh, din Africa subsahariană, acolo unde uh, oamenii sunt cei mai săraci, sunt prețuri uriașe pentru obținerea de uh, viză mă fericit pentru amendamentul uh, făcut în materie de sănătate, însă vreau să mergem mai departe atunci când încercăm să vedem care sunt uh, uh, legăturile de rudenie cu persoanele care acceptă să ia uh, în grijă o persoană care vine pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că uh, aici uh, nu procedăm așa cum trebuie. Doresc Chiar dacă știu că s-au făcut propuneri atât de către raportor cât și de comisie, nu înțeleg de ce reprezentanții organizațiilor, cei care au participat la conferințe uh, sau seminarii, trebuie să aibă o limită de vârstă. Nu numai tinerii participă la astfel de Uh, manifestări, ci și uh, reprezentanți din toată lumea fără limită de vârstă. Trebuie să poată să primească vize. Asta nu are nimic de a face cu uh, vârsta. Domnule raportor, așadar o să fac o serie de amendamente în acest sens și cred că vom colabora foarte bine pentru că, în mare, în esență, sunt de acord cu uh, spiritul uh, proiectul asta de raport. Mulțumesc, Marie Cristin. O contribuție substanțială din partea raportorilor din umbră și din partea raportorului. O să trag o linie acum și să spun că termenul de depunere a amendamentelor este 5 noiembrie. Mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc, dragi colegi, pentru Răbdarea dumneavoastră este uh, foarte târziu, știu asta. Văd că mm, domnul Terica Bra este aici, așa încât uh, să trecem uh, mai departe la următorul punct. Mulțumim tuturor pentru răbdare, îmi dau seama că este foarte târziu. Trecem la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017. Pe 6 septembrie Domnul Terry Cabras, uh, raportorul pentru acest raport, a uh, prezentat uh, proiectul și acum va prezenta amendamentele care au fost depuse la acest proiect de raport. Domnul Terry Cabras a așteptat foarte răbdător așa încât îl invit să ia cuvântul și vreau să mulțumesc tuturor celor care au rămas la această oră târzie. Mulțumesc, o să fiu foarte succint pentru că este târziu și suntem obosiți. Și oricum, cred că trebuie să mergi la petrecerea de ziua ta. Da, tocmai. Silvi este total derutată pentru că n-a fost mai devreme și nu știe că e ziua mea. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru ceea ce au făcut. Așa cum ai spus, au fost depuse 416 amendamente care cu siguranță vor îmbocăți uh, textul final. Vreau să spun că avem acum mai, mult, mai puține amendamente decât în anii, anii anterior, ceea ce sigur poate fi uh, interpretat în mai multe feluri. Însă aș spune că este un semn bun. Uh, raportorii din umbră au uh, fost de acord uh, să fie succinți, ceea ce este important. O primă analiză a amendamentelor arată că avem o viziune comună în legătură cu preocupările uh, generale în ceea ce privește drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. LGBTI, libertatea uh, presei, uh, protecția avertizorilor uh, avertizorilor de conștiință. Da, de integritate, mă scuzați. Uh, unul dintre scopurile principale ale raportului este să identifice temele care uh, au fost în centrul uh, vieții politice uh, în Uniunea Europeană în 2017, fără intenția, desigur, de uh, a uh, atenua o serie de aspecte. E vorba de impactul social și economic și caracterul urgent al temelor ce trebuie Uh, abordate. Așa cum s-a spus uh, prin e-mail de către uh, secretariat, toate versiunile lingvistice vor fi disponibile pe 19 octombrie și prima întâlnire a raportorilor din umbră va avea loc de la 10 la 11.30 pe 6 noiembrie. Încă o dată mulțumesc colegilor mei, raportorilor din umbră, la acest dosar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Teri Cabras. Uh, știu că de obicei la astfel de rapoarte sunt foarte multe amendamente și cunoaștem și volumul de muncă pe care uh, îl presupune un astfel de raport. Uh, Silvi, mulțumesc domnule președinte, îi mulțumesc că a prezentat acest raport în stil telegrafic. Totul va merge bine dacă mergem până la capăt cu reechilibrarea temelor discutate. Uh, am spus că drepturile fundamentale sunt uh, prioritatea și dacă totul se, dacă totul merge bine, uh, suntem pe aceeași lungime de undă cu în ceea ce privește drepturile femeilor, Uh, lupta uh, pentru combaterea hărțuirii, chestiuni uh, în ceea ce privește crimele din ură, apoi drepturile LGBTI, discriminarea romilor, migrația și azilul cu necesitatea de a respecta drepturile fundamentale, cu amendamente în ceea ce privește comportamentele ilegale în anumite state membre și, nu în ultimul rând, toate chestiunile legate de combaterea știrilor false. Sper că o să reușim să ne înțelegem și uh, vom uh, Uh, elimina o serie de amendamente, cum ar fi uh, drepturile uh, femeilor sau violența fizică. Cam atât pot să spun în acest moment. Mulțumesc. Well, this is the time of night, just to be honest. E momentul nopții în care să spunem lucrurilor pe nume. Marie Cristina, trebuie să pun Întrebare. E un raport la care să nu fii raportoare din umbră? E bine că ești și coordonatoare, dar ești raportoare din umbră și aici. Domnule președinte, să vă urez și la mulți ani de ziua dumneavoastră. Foarte rapid, nu suntem în dezacord nici cu raportorul, nici cu ce a spus Silvi. Suntem de acord, avem aceleași îngrijorări, mai ales în ce privește statul de drept Cred că ne-ați auzit uh, pe această temă și că trebuie să începem cu asta în ce mă preocupă pe mine personal și ce ne preocupă în grupul nostru, lupta împotriva terorismului și respectarea drepturilor fundamentale, dreptul cetățenilor la securitate nu trebuie să aducă atingere drepturilor fundamentale, cam pe aceeași linie, <clears throat> evitarea amestecurilor între migrație, criminalitate și terorism. Nu o să insist acum pe părerile altora în acest sens. Am și un motiv de îngrijorare în ce privește violențele comise de poliție. Aș vrea să fie incluse sprijin mult observațiile făcute de Silvie în legătură cu lupta împotriva discriminării. Nu o să intru în amănunte și sprijin de asemenea și ce dorește raportorul de a face mai mult în nevoia de a sprijini Agenția Drepturilor Fundamentale. Încă o dată, la mulți ani de ziua dumneavoastră și acum am recuperat intervenția mai lungă de acum câteva momente. Mulțumesc! Domnule Jurek, scuze, nu mi-am dat seama că erați acolo. Nu știu de ce v-ați uh, dus atât de departe în spate. Sunteți raportul din umblă pentru ECR. În Polonia uh, ți se urează 100 de ani fericiți de ziua ta. Asta vă urez acum de ziua dumneavoastră, cel puțin 100 de ani fericiți de acum încolo. Iar în ce privește raportul, noi îl considerăm cam părtinitor, dar încercăm să mai corectăm, să restabilim echilibrul cu amendamentele noastre, mai ales având în vedere libertatea de religie, libertatea de credință care nu e prezentă în text. <clears throat> Textul nu spune nimic despre agresiunile antireligioase și cred că dacă se va ține cont de aceste amendamente, ar fi o dovadă de bună credință și ar duce și la un raport mult mai cuprinzător în ce privește drepturile fundamentale. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că nu vorbim despre drepturile familiei, de exemplu, drepturile părinților la creșterea și educarea copilului, ceva precizat clar în Carta Drepturilor Fundamentale. Nu vorbim despre emanciparea grupurilor sociale discriminate în țările care au fost eliberate de sub regimuri totalitare în care acțiunile afirmative care ar asigura adevărată egalitate socială nu s-a întreprins, de fapt. Acest text conține diverse discrepanțe. Ne uităm la articolul 7 și ne referim la el. E ceva foarte clar acolo și se bazează pe o anumită filozofie în rest, am sugerat că articolul 7 să fie înlocuit de un mecanism care să nu fie bazat pe tratat și cred că aici ieșim oarecum din cadrul tratatului. Deci, mai presus de toate, am dorit să sugerăm că aceste chestiuni să fie avute în vedere și mă alătur tuturor celor care au vorbit despre nevoia de a ține cont de problema corupției corupția e întotdeauna un act de nedreptate față de cei care nu pot să ceară dreptatea, dar corupția e și o amenințare la adresa democrației, pentru că sunt unele state în care chiar și funcții de vârf de la conducerea țării sunt preluate în mod ilegal. Acest document ar putea fi mai echilibrat, după părerea mea, motiv pentru care depunem amendamente și invităm uh, ca toată lumea să țină cont de ele. Domnule Giurec, mulțumesc. Domnul Terry Cabras. Îl rog pe coleg să se așeze. Dacă vreți să spuneți ceva în încheiere, da. Vreau doar să spun că apreciez foarte mult observațiile colegilor și colegilor și sper că vom lucra într-un spirit cât mai bun și vom ajunge la rezultate foarte bune, dacă îmi permiteți să spun așa. Am această speranță. Mulțumim, domnule Terry Cabres. Mai ales pentru doamna Ghiom, care mă detestă pentru că am această ședință la ora 9 și 20 ceva se uită la mine așa cu o privire tipic franțuzescă. Mai avem un singur punct. Sper că nu i s-a tradus exact ce am spus în franceză. Un ultim punct șapte, implementarea dispozițiilor tratatului legată de cetățenia europeană. Nu văd nici raportorul, nici înlocuitorul raportorului. nu e nimeni aici. I, I do actually see a shadow, Mr. Domnul Șogor, raportor din umbră, a venit pentru acest punct? Și dumneavoastră ați venit pentru acest punct? În numele raportorului și înlocuitorului de raportor, <clears throat> care nu e membru al LIBE în baza regulii 206, ne-a informat nu e un lucru foarte bun pentru cei doi raportori din umbra care și-au sacrificat din timp să vină și numele lor. Le cer scuze celor doi raportori din umbra pentru că e atât de târziu și îmi pare atât de rău că trebuie să amânăm acest punct. Îmi pare foarte rău, domnule Șogor. Um, I don't think that's conventional. Uh, Sylvie, just before you... Sylvie, înainte să pleci, vor, mă adresez acum doar raportorul din umbră. Vreți să interveniți și apoi trecem la termenul limită cu amendamentele? That's an option if you want. Și asta e opțiune dacă doriți să faceți asta. Like to speak to the... Vreți să faceți asta? Je, je exactement... Eu fac ce vreți dumneavoastră. Mie să-mi spuneți, nu vorbesc nu mai propriu. O înlocuiesc pe doamna Kinghe. Am un mesaj, dacă vreți să-l citesc, dacă nu, nu. Aș prefera să amân. Nu e ceva obișnuit. Scuze ambilor raportori din umbra care au venit și celorlalți membri care sunt aici și angajaților, deci amânăm ultimul punct. Și mulțumiri tuturor celor care au rezistat la ședința din această seară.